Dichiaro ripresa. Declar reluată sesiunea Parlamentului European care a fost întreruptă pe 21 mai 2015. Înainte de a trece la adoptarea procesului verbal, aș vrea să îi informez pe cetățenii europeni care urmăresc sesiunea plenară în streaming și pe cetățenii europeni care asistă din tribune